So, liebe... Dragi colege și dragi colegi, în primul rând constat că tot mai mulți uh, colegi și colege participă de la Bruxelles la ședința noastră. Văd uh, tot felul de uh, măști uh, de diverse culori și forme care mă bucură, bineînțeles, însă aș dori să îi salut și pe colegii care urmăresc de acasă conferința noastră video uh, la distanță și care participă astfel. Trecem direct la ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există obiecții, atunci considerăm ordinea de zi adoptată. Ajungem la punctul 2, comunicări ale președinției. Ședința de astăzi este transmisă pe internet, ca întotdeauna, și avem interpretare în opt limbi, franceză, germană, uh, italiană, olandeză, spaniolă, polonă și română. Vă rog, atunci când luați cuvântul, să nu citiți intervențiile pentru că pentru interpreți este mult mai greu să traducă, mai ales la distanță, atunci când uh, uh citiți, decât atunci când uh, vorbiți liber. Și, de asemenea, și camera video trebuie să fie pornită de acasă, pentru că pentru interpreți este mai uh, ușor să interpreteze în aceste condiții. La, tot la punctul 2, deci comunicări ale președinției, Aș dori să vă fac două comunicări. În primul rând, aș dori să mulțumesc coordonatorilor. Luni am avut uh, ședința coordonatorilor și cu unanimitate de voturi am hotărât sau Comisia Agri m-a mandatat să încep uh, negocierile cu uh, Comisia Envi pentru strategia From Farm to Fork într-o procedură comună vom avea aceste uh, negocieri și împreună cu Comisia Envi vom încerca să întocmim un raport. Comisia Envi a avut ieri ședința coordonatorilor și cu uh, majoritate a acceptat acest uh, punct, deci articolul 58. La diverse s-a abordat și uh, subiectul negocierilor privind PAC și cu o uh, majoritate tot așa destul de strânsă, a hotărât să nu mai uh, continue negocierile cu noi. Regretăm acest lucru și trebuie să vă spun că în ceea ce mă privește, negocierile din uh, ultimile zile. Aș spune că negocierile au uh, înregistrat progrese importante, mai ales la un subiect foarte important pentru Comisia ENVI, respectiv agricultura ecolo- arhitectura ecologică. Am uh, cerut explicații, dar în orice caz am subliniat că întotdeauna am discutat când, uh, deci cum au loc uh, negocierile între uh, comisii, atunci să depunem amendamente la plenar din partea diversor, diverselor grupuri politice. Deci așa am procedat în ultimile săptămâni. Colegul Hlavacek s-a înscris la cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac o uh, declarație în numele grupului Renew. Dragi colegi, aș dori în primul rând să fac o clarificare în numele grupului Renew că mandatul de la grupul Renew Europe acordat uh, raportorilor Envi și Agri, spre deosebire de informația dumneavoastră, nu a fost uh, invalidat și grupul Renew dorește să continue negocierile în forma actuală. Orice eurodeputat, niciun uh, eurodeputat de la Renew n-a primit uh, un mandat de a-și exprima dorința de a pune capăt uh, acestui proces. Grupul Renew Europe consideră că, în situația actuală, toți fermierii din Europa merită claritate în ce privește viitorul lor de asemenea reacții rapide și răspunsuri rapide și nu ar trebui să devină ostatici unor uh, bătălii uh, uh, interne instituționale ale câtorva deputați. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Am făcut o aluzie, am spus că e nevoie de lămuriri, de explicații. Domnul Iar, raportorul nostru pentru planurile strategice, a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte aș dori uh, să mulțumesc raportorilor principal și alternativ de la Comisia Envi pentru o cooperare foarte bună pe care am avut-o până acum. Am început procesul, uh, ne apropiem de uh, arhitectura ecologică a PAC, am discutat-o și mergem în continuare cu procesul din punctul meu de vedere Uh, ca și antervorbitorul, eu sunt de acord să continuăm uh, negocierile, pentru că, din punctul meu de vedere, ele sunt uh, foarte bune, deci au un potențial de succes. Nu știu ce, de ce am ajuns la această situație în orice caz, eu cred că între uh, Comisia Agri și Envi ar trebui să avem un uh, compromis împreună, să mergem la plenară și deci, uh, într-adevăr, n-ar trebui să uh, fim uh, victimele acestor uh, animozități personale. Deci, încă o dată, mulțumesc uh, celor care s-au implicat în acest proces și care ne-au ajutat foarte mult, ne-au permis să ajungem la uh, situația în care suntem. Nu suntem la sfârșit, uh, mai trebuie să depunem eforturi și deci uh, avem nevoie de eforturile conjugate ale celor două comisii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Dorfman. Vestea de aseară a fost cu totul neașteptată pentru mine. În ultimile zi, zile am primit uh, mail-uri uh, din partea raportorilor noștri și am înțeles că, într-adevăr, uh, lucrurile nu funcționau chiar cum trebuie și eu cred că ar trebui să continuăm să lucrăm împreună. De-a lungul săptămânilor, practic de luni, am uh, discutat cu Comisia ENVI în legătură cu derularea acestor negocieri și cred că uh, acest acord trebuie să rămână în uh, continuare nu ar trebui să începem să renegociem competențele acum care sunt pentru Envi și care sunt pentru Agri. Dacă unele grupuri politice au uh, lupte interne și mm, se repercutează asupra unui proces întreg care trebuie să fie oprit, atunci, sincer, nu e problema noastră și deci trebuie să facem uh, lumină. Noi, uh, Comisia Agri, am lucrat foarte mult, voi continua și în această săptămână și nu cred că are sens să ne oprim acum la jumătatea procesului. Președintele Paulo De Castro acum. You can press your speak button. You can press your speak button. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rugăm să apăsați pe butonul speak. Mulțumesc. Eu cred că ați procedat corect vă bucurați de sprijinul tuturor coordonatorilor și poziția noastră este foarte clară. Trebuie să continuăm negocierile cu Comisia Envi. Nu există niciun motiv um, să o luăm fiecare pe drumul nostru. Eu îmi doresc această decizie să poată fi adoptată până la urmă și de la colegii din Envi. Și ceea ce aș vrea eu să vă spun este că grupul SND din Agri este complet de acord cu această abordare. Noi considerăm că uh, trebuie să facem tot posibilul, să fim dispuși să facem tot posibilul pentru a ajunge la un compromis. Deci e foarte important ca acest dosar să ajungă în plenară. Deci eu mi doresc să putem coopera cu colegii de la Envi și sunt sigur că și în cadrul conferinței președinților de comisii această atitudine să poată să se contureze. Deci mi-aș dori aceeași atitudine și acolo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez cele spuse de colegul Lavacek și și noi suntem la fel de surprinși uh, în legătură cu acest proces. Eu personal nu am fost uh, informată și nici raportorii și nici uh, colegii implicați nu au fost informați și cred că vicecoordonatorul nostru a spus sus și tare că Uh, o, anumite persoane nu au uh, dreptul uh, să ia cuvântul în numele grupului Riniu și, dragă colege Dorfman, aș dori să spun că nu a fost o decizie a grupului Riniu, ci a fost o decizie luată la nivel de câteva persoane care s-au implicat la diverse niveluri. Eu nu aș dori ca cooperarea care a fost deja începută și care a progresat uh, destul de mult uh, cu persoanele respectivele în interesul fermierilor uh, europeni să fie oprită și deci la grupul nostru ști, am avut o dezbatere foarte aprinsă. Noi nu acceptăm această decizie care a fost comunicată. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Aș dori să ne limităm la coordonatori și la raportori, pentru că, bineînțeles, că timpul ne presează. Această dezbatere nu fusese prevăzută. Văd că colegul Heusling dorește să spună câte ceva. Ja, schönen guten Morgen, liebe Bună dimineața, dragi colegi, dragi colegi. Se pare că în grupul Renew există probleme și la socialiști există probleme, dar în orice caz, întrebarea care se pune este dacă vom uh, accepta acest compromis. Eu aș dori să rog grupurile respective să ajungă la o concluzie uh, pentru ca procesul să poată să fie continuat, pentru că până la urmă uh, am avea toți de pierdut. Nu se poate ca Comisia Agri să Uh, fie uh, dominantă și să nu fie implicați suficienți colegi de la Comisia Envi. Deci, încă o dată, uh, aș dori să vă spun că nu are sens să continuăm astfel de, de, de bătălii. În orice caz, așteptăm claritate de la Riniu și de la socialiști. Mulțumesc. Domnul Flanagan a cerut cuvântul. Hello. Bună dimineața, mă auziți? Da, puteți continua. Yeah. Yeah. Um, perhaps, uh... Poate ar putea să-mi explice cineva ceva, adică ce s-a întâmplat, care e problema? care este problema? Nu ne putem întâlni în cele două comisii? N-am, n-am înțeles prea bine despre ce e vorba. Mulțumesc, președintele. Am explicat la început. Uh, deciziile la noi se iau uh, cu majoritate, nu pot singur să iau decizii. Domnul uh, Ivan David s-a înscris la cuvânt. Push your speak button, please, Mr. David. Pusați pe butonul speak, domnul David. Mr. President, I'm afraid uh, that uh, the... Da, în ceea ce privește implementarea Farm to Fork, ea ține de agricultură, nu-i așa? Deci ar trebui să fim foarte prudenți. Ne cerem scuze, conexiunea este foarte proastă și se aude foarte, foarte rău ca să înțelegem ce spune vorbitorul. Vielen Dank. Mulțumim! Bine! Foarte pe scurt. A, nu, nu s-a mai cerut cuvântul, deci haideți să încheiem această dezbatere. După cum am mai spus, așteptăm acum uh, continuarea procedurii în următoarele zile, după care vom uh, continua negocierile, ori ca în formatul de până acum, ori, dacă se impune, într-un, într-unul nou. Mulțumesc! Trecem mai departe la punctul 3 de pe ordinea de zi. Este vorba de aprobarea recomandărilor coordonatorilor. Dacă nu există comentarii, atunci acestea sunt considerate adoptate. După aceea, trecem la vot. Și am să vorbesc de acum încolo engleză, ca să nu fie nicio greșeală. Deschidem procedura de vot la distanță. Iată, votul va fi deschis de la 9.20 și până la 11.30. Toți membrii care participă la vot ori, sunt ori prezenți aici, ori uh, de la distanță. Se va vota cu uh, bilețele de vot uh, scoase la imprimante, exact cum am făcut și săptămâna trecută. Înainte de a începe explicația procedurii de vot la distanță, doresc să dau cuvântul Digi Agri prin domnul uh, Borcher o scurtă declarație în ceea ce privește propunerea cu privire la dezvoltarea rurală. Vă rugăm, aveți cuvântul. Domnule președinte, sincere mulțumiri. Mă adresez Comagri și președintelui, mulțumindu-vă tuturor pentru modul competent în care a fost tratat acest dosar, cât se poate de rapid, foarte important pentru agricultorii noștri. În ceea ce privește amendamentele, noi putem să le susținem pe toate, mai puțin unul care prevede fixarea plafonului la 2% uh, din mijloace. Comisia propusese 1%. Atât. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi pentru această observație din partea comisiei. Bine, și acum haideți să explicăm procedura de vot la distanță, cu verificarea quorumului și cu deschiderea votului. Procedurile următoare vor fi supuse la vot astăzi la Agri. Mai întâi, crearea Fondului pentru Tranziție Justă și apoi reguli și principii generale în ceea ce privește mecanismele de control de către statele membre față de exercițiul Comisiei în ceea ce privește puterile implementare și apoi regulament de amendare în ceea ce privește măsurile specifice pentru a oferi sprijin excepțional temporar în uh, FEDER cu privire, cu privire la răspunsul la pandemia COVID-19. Să nu uităm că pentru toate aceste dosare, procedura a fost în regim de urgență, obiectivul fiind acela de a da o sumă forfetară agricultorilor sau micilor întreprinderi, mai ales celor care sunt afectați de criza COVID-19. Amendamentele sunt disponibile doar în engleză, prin urmare, iar ieri ați primit listele de vot, inclusiv cu un set de compromisuri și dacă încă nu ați făcut asta, vă rugăm să uh, scoateți la imprimantă listele acestea de vot ca să puteți să le completați. Avem două sesiuni de votare astăzi. Prima sesiune de votare va fi de acum și până la 11.30. Deci, din timp în timp, veți fi rugați să transmiteți listele noastre de vot. Ar trebui să completați fiecare pagină din lista de vot, să o semnați, să faceți o poză sau să o scanați și apoi să o transmiteți mai departe uh, la adresa oficială um, a Parlamentului pentru asta, agrivot, at, at uh, .europa.eu. Iar apoi uh, lista de vot trebuie transmisă după ce votul a fost declarat deschis și nu mai târziu de orele 11.30. Listele primite în afara acestei ferestre nu vor fi validate. Odată ce votul este deschis, veți primi chiar și un e-mail care confirmă că votul a fost deschis. Membrii care sunt în sală astăzi sunt rugați și ei să transmită ori poza, ori versiunea scanată a listei de vot prin e-mail. Când se închide sesiunea la 11.30, secretariatul va începe numărătoarea voturilor uh, recepționate. Rezultatele primei sesiuni de voturi vor fi comunicate în scris. Apoi, a doua sesiune de vot va fi de la orele 17.45 până la orele 19, desigur după verificarea quorumului, noi vom deschide votul final. Deci, acum procedem la verificarea quorumului pentru prima sesiune de votare. În acest sens, aș dori să-i uh, întreb, să-i să rog pe fiecare uh, din membrii prezenți astăzi să uh, activeze uh, butonul de uh, cererea cuvântului pe platforma online ca să ne dăm seama câți suntem și ca să putem trece la vot. Sunt mulți membri oricum prezenți uh, fizic în sala de reuniune și mulți alții care s au manifestat, s-au manifestat prin ridicarea mâinii uh, online. Mulțumesc! Am verificat quorumul. El a fost atins și putem, deci, să trecem la vot. Să nu uitați că membrii supleanți următori vor uh, vota. Christine Schneider în locul lui Merit McGuinness, Irene Tolere în locul lui Dacian Cioloș, Ian Heitema în locul doamnei Katainen, Per Hoibrun în locul lui Martin Hoislung, Claude Pufar în locul Sarei Wiener și Emanuel Fracos în locul lui Ian Ryson. Votul este deschis. Nu uitați, la prima sesiune de vot aveți uh, răgaz până la 11.30 ca să transmiteți primele liste de votare. Bine, dragi colegi, haideți să trecem direct mai departe uh, cu ordinea noastră de zi. Ajungem la punctul 7 și anume prezent Întrerupere din sală. Îmi cer scuze. Doamna Liții m-a rugat să vorbesc despre acest dosar înainte de vot. Însă nu v-ați dat seama că dumnea ei ceruse să intervină la acest dosar. Bine, îi voi da cuvântul doamnei Liții atunci. Vă rog. Bună președinte. Bună dimineața, domnule președinte, bună dimineața tuturor uh, colegilor. Vă mulțumesc că mi-ați oferit uh, ocazia de a interveni. Aș vrea să informez pe colegi uh, în legătură cu ce s-a întâmplat la negocieri. În calitate de raportoare din umbră la grupul ID, la acest dosar pentru fondul de tranziție justă, trebuie să vă spun că m-a dezamăgit mult comportamentul doamnei Carvaleaș. Dumnezeu nu doar că nu a luat în considerare diferitele propuneri pe care le-am uh, înaintat noi, în termenele mm, convenite, bineînțeles, și așa cum s-a stabilit, când uh, am solicitat uh, explicații pentru legate de motivul pentru care nu am fost luați în considerare, nici măcar nu am primit un răspuns. Chiar dacă amendamentele noastre erau foarte asemănătoare cu altele făcute de alte grupuri, 130, de exemplu, sau 132 sau 169. Știm cu toții că forțele politice ar trebui bineînțeles că știm foarte bine că forțele politice ajung practic la această confruntare dar până la urmă e vorba de democrație aici, de cooperare, nu? Așa ar trebui să funcționeze democrația. Cel puțin așa ne așteptam. Însă ce aflăm după aceea? Vedem că zi de zi comportamentul e complet diferit față de ceea ce se susține. Și de aceea țin să semnalez acest lucru. Când vedem astfel de dificultăți, uh, ca cele întâmpinate la negocierile dintre comisiile Envi și Angri legate de PAC, uh, ce să ne mai mirăm? Ce se va întâmpla după aceea când vom ajunge în plenară? Doamnă Carvalie, așa, uh, dar și altor colegi, aș vrea să vă spun că vremurile s-au schimbat. Nu mai sunt uh, vremurile dinamicii obișnuite aici în Parlamentul European. Ernst Lothar spunea un lucru, democrația uneori nu e decât un pretext pentru a te purta urât. Eu vă spun aceste lucruri și sper să vă dea de gândit ceea ce v-am spus astăzi și sper ca pe viitor să dați dovadă de o atitudine mult mai cooperantă, pentru că până la urmă obiectivul uh, de multe ori este comun. Vă mulțumesc și spor la treabă. Luăm la cunoștință, mulțumim. Haideți să continuăm, urmează prezentarea Digi Sante și Digi Agri cu privire la strategia de la fermă la furculiță, Farm to Fork. Deja s-a vorbit mult, s-a scris mult despre asta, știți că pe 20 mai Comisia a prezentat propunerea și astăzi, pentru prima dată, avem oportunitatea de a organiza un schimb de idei pe acest subiect. Doamna Iulișer de la DigiSante este aici chiar aici în încăpere, și de la DG Agri, directorul general Wolfgang Borcher. Mai întâi dau cuvântul doamnei Julicher. Câte 10 minute fiecare pentru prezentare, după aceea vor interveni coordonatorii și apoi alți 20 de colegi care și-au manifestat interesul și care se anunțaseră. Doamnă Iulicer, aveți cuvântul. Good morning, everybody. Bună dimineața, mulțumesc, domnule președinte. Uh, țin în primul rând să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o pentru a vă prezenta strategia Farm to Fork și pentru a începe acest uh, schimb de vederi cu dumneavoastră în legătură cu acest subiect atât de important. Așa cum ați spus, uh, această strategie a fost adoptată pe 20 mai în același timp cu strategia pentru biodiversitate. Această strategie, de fapt aceste două strategii, fac parte dintr-un pachet mai uh, larg și ar trebui să nu pierdem din vedere faptul că mm, Pactul ecologic din care fac parte aceste două strategii reprezintă una din prioritățile esențiale ale Comisiei pentru acest mandat. Strategia Farm to Fork și cea pentru biodiversitate ar trebui văzute drept începutul acestui proces de redresare. Și, de altfel, Comisia, după cum știți, a adoptat recent și un plan foarte cuprinzător pentru redresarea economică. Acum, dacă să ne gândim la obiectivul uh, esențial, și anume neutralitatea din de vedere a climei până în 2030, ne dăm seama că sistemele alimentare, bineînțeles, trebuie să-și aducă contribuția la acest obiectiv ambițios legat de schimbarea climatică. Aceasta este însă o fațetă a acestei strategii deoarece de, în același timp vedem că sistemele alimentare sunt supuse la mari presiuni din cauza dezastrelor naturale, de pildă, a incendiilor, a inundațiilor. Vedem de asemenea că noi dăunători apar în Uniunea Europeană și, în ultimul rând, anul cele din urmă, uitați-vă uh, și la ceea ce a scos la lumină pandemia COVID-19 și presiunile care au fost puse asupra sistemului alimentar. E clar că trebuie să sprijinim uh, tranziția întregului sistem alimentar către un sistem mai rezilient și mai sustenabil. Prin urmare, în prezentarea acestei strategii Farm to Fork, uh, veți vedea că noi recunoaștem faptul că această tranziție către mai multă reziliență și sustenabilitate reprezintă o șansă din punct de vedere economic pentru cei care fac parte din sistemul alimentar. Și aș vrea acum să vă uh, spun că ne concentrăm pe producția de hrană, însă în același timp ne concentrăm și pe restul elementelor din lanțul alimentar prelucrarea, vânzarea mm, cu amănuntul în vrac, sistemul mm, de restaurante uh, și, bineînțeles, consumatorii. Această strategie are ca scop uh, modificarea modului în care producem, distribuim și consumăm uh, alimente. Condițiile, cele două condiții, mm, să zicem așa, prealabile pe care le-am avut în ultimele două decenii. Siguranța alimentară, pe de altă parte, și securitatea alimentară, e bine, acestea două trebuie văzute în continuare ca elemente centrale din politica alimentară a Uniunii Europene. Deci, indiferent care sunt intențiile noastre pentru a ajunge la o mai mare sustenabilitate, aceste două aspecte, atât securitatea cât și siguranța alimentară, trebuie, bineînțeles, uh, respectate și avute în vedere. Și acest lucru este, de altfel, uh, recunoscut în uh, mare măsură în această strategie. Acum, sustenabilitatea alimentară. Încercăm ca în acest sector să ajungem la echilibru între sănătatea mm, cetățenilor, a consumatorilor și sănătatea planetei noastre și sustenabilitatea tuturor acestor elemente e, bineînțeles, o strategie, o viziune pe termen lung. Trebuie să vedem cum vom trece de la sistemul actual la niște sisteme mai sustenabile. În scrisoarea care um, acompaniază această strategie sunt detaliate 27 de acțiuni menționate explicit în planul de acțiune și de asemenea este indicat și un uh, program, un calendar uh, cu privire la momentul de uh, pornire acestor acțiuni. De asemenea, sunt și alte acțiuni care acum nu sunt incluse în planul de acțiune. E un plan de acțiune destul de cuprinzător, cel care este prezentat acum, și trebuie să știți de asemenea că este prezentat de asemenea cu niște obiective ambițioase uh, și realiste din punct de vedere al Comisiei Europene. După cum spuneam, acțiunile acoperă întregul sistem alimentar. Unele au o, o natură complet orizontală, altele țintesc producția de alimente, altele sectorul de prelucrare, de vânzare uh, cu amănuntul sau uh, în vrac, altele se referă la mm, modalitatea de consum, iar alte acțiuni au ca scop reducerea de alimente care sunt uh, risipite. Acum, referitor la obiective, acestea sunt cuantificabile, sunt ambițioase, însă, așa cum am mai spus deja, le considerăm ca fiind realiste. Acestea se concentrează pe patru domenii. Unul are de a face cu procentul care ar trebui să fie dedicat agriculturii bio, altul se referă la reducerea uh, la cantitățile de substanțe folosite împotriva dăunătorilor și la faptul că rezistența antimicrobiană trebuie combătută e o problemă cu care ne confruntăm de ani de zile. O altă țintă se referă la reducerea utilizării și riscurilor legate de folosirea pesticidelor de origine chimică. Uh, cu o atenție deosebită asupra anumitor pesticide periculoase, la care ne dorim o reducere substanțială unor de până la 50%. Ultima țintă cuantificabilă are de a face cu utilizarea ineficientă a îngrășămintelor și cu faptul că trebuie să evităm pierderea de nutrimenți din sol. E o chestiune foarte importantă pentru mediul înconjurător și e ceva ce trebuie văzut în contextul mai general de reducere a um, utilizării ineficiente de anumite produse. Acum, dincolo de aceste obiective, mai sunt și altele în strategia Farm to Fork care se referă la reducerea risipei de alimente sau schimbarea tendinței legate de um, rata de obezitate în rândul populației. Inversarea acestei tendințe. Spuneam că e o, o viziune pe termen lung, cu obiective pe termen lung. Bineînțeles că e ceva exigent, uh, Uh, la adresa diferiților actori din lanțul alimentar. Și trebuie de asemenea să recunoaștem un lucru. Evident, există măsuri de sprijin foarte clare, deoarece cu toții ne dorim ca această tranziție să fie justă și pentru asta e nevoie de acțiunile de sprijin. O parte mare din acțiunile de sprijin au de a face cu uh, politica agricolă comună, cu politica comună de pescuit. Probabil veți vedea și dumneavoastră că există un buget uh, substanțial pentru cercetare, deoarece cercetarea e necesară, e nevoie de anumite inovații pentru uh, aceste, această tranziție. Avem de asemenea și fondul de dezvoltare rurală și așa mai departe. Deci, dincolo de aceste acțiuni de sprijin financiar, veți vedea de asemenea că mai există și alte măsuri de acompaniere, cum ar fi consolidarea poziției producătorilor în cadrul lanțului alimentar. Sau un alt element legat de sprijinirea noilor modele de afaceri, cum ar fi uh, inițiativa um, carbon farming. Spuneam că o viziune pe termen lung, o strategie pe termen lung, care merge, care are acțiuni către orizontul 2027, chiar și mai târziu. Peste 3-4 ani Comisia Europeană va uh, veni cu altă serie de propuneri și inițiative și e important de asemenea să Uh, ne dăm seama că atunci când vor fi uh, inițiative legislative, vom da curs principiului uh, bunei reglementări. Deci se vor face evaluări de impact pentru a putea formula politici și legislație ulterioară și propuneri ulterioare. Trebuie să știm foarte clar care va fi impactul real al inițiativelor respective. Și dat fiind că este un domeniu atât de important, Comisia Europeană și-a luat angajamentul să revirească deja această strategie în 2023. Deci destul de, de vreme în cadrul acestui proces, pentru a vedea dacă suntem pe drumul ce bun, pentru a vedea dacă s-au luat suficiente acțiuni pentru a atinge obiectivele uh, din strategie și din pactul ecologic și, dacă e nevoie, să se ia măsurile corective necesare. Acestea fiind spuse, închei aici, mulțumindu-vă, bineînțeles, pentru atenție. Mulțumim, doamnă Iulișer, pentru această prezentare și acum trecem mai departe la domnul Wolfgang Pocher de la DG Agri. Vă rugăm. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru ocazia dumneavoastră de a vă prezenta poziția de Agri legată de strategia Farm to Fork. Aș, doamna Iuleher s-a concentrat pe conținutul principal al acestei strategii Farm to Fork. Eu mă voi concentra asupra contribuției pe care o poate aduce politica agricolă comună și reformarea acestea la această strategie din faptul ecologic. Știți că serviciile Comisiei Europene au propus un document de lucru și principalele elemente din acesta sunt acestea. În primul rând, așa cum a subliniat doamna Iuliher, anumite elemente din strategia Farm to Fork vor fi implementate prin legislație specifică. Eu nu mă voi concentra asupra acestor chestiuni acum. În al doilea rând, așa cum a spus și colega Iuliher, politica agricolă comună va fi un instrument pentru a uh, îndeplini obiectivele de biodiversitate și din uh, Farm to Fork. Acum, care sunt principalele elemente și concluzii? Această, aceste strategii din uh, pactul ecologic Farm to Fork și cea pentru biodiversitate sunt complementare la reforma PAC propusă în 2018. Această reformă a PAC are potențialul de a ține cont de ambițiile din pactul ecologic. De ce spunem asta? Și discuția din această dimineață deja a scos la lumină acest lucru. De ce spun asta? Deoarece o trăsătură cheie a reformei PAC propus în 2018 este acea structură care se regăsește acum în pactul ecologic. Ei bine, asta ne, aceasta ne va oferi instrumentele necesare pentru a face față uh, provocărilor și obiectivelor prevăzute în strategiile Farm to Fork și uh, cea pentru biodiversitate. Noi considerăm că aceste strategii, mai ales cea Farm to Fork, e, sunt compatibile cu reforma PAC. Și asta din mai multe motive. În primul rând, e nevoie, bineînțeles, de un buget uh, pe măsură pentru politica agricolă comună și noua propunere CFM, prezentată recent de Comisia Europeană, prevede o creștere substanțială a acestui buget comparativ cu propunerile făcute în 2018. Al doilea element esențial legat de această compatibilitate se referă la faptul că principalele elemente din reforma PAC trebuie menținute. La ce mă refer? Uh, respectarea principiului uh, că nu trebuie să dăm înapoi, faptul că trebuie să avem o ecocondiționalitate crescută, să avem scheme eco-obligatorii, să avem cheltuieli pentru mediu și climă la pilonul 2 colectarea de date, cerințele de culegere a datelor trebuie să se facă conform unei abordări comune, ceea ce e foarte important, deoarece dacă ne uităm la raportul recent al Curții de Conturi cu privire la biodiversitate, acolo se conchide că s-au făcut într-adevăr îmbunătățiri majore în ceea ce privește situația biodiversității, însă toate aceste uh, îmbunătățiri nu sunt cantificabile, deci colectarea de date aici este esențială. Am considerat de asemenea că se pot face uh, anumite îmbunătățiri și de către colegiuitori, e vorba de procesele care vor avea loc între Comisia Agri și Comisia ENVI cu privire la anumite elemente din propunerea PAC. E vorba mai ales de un buget uh, care să fie alocat strict uh, ecoschemelor. E vorba de asemenea și de consolidarea legislației cu privire la bunăstarea animalelor printre altele. Și un al treilea lucru, cu privire la care noi credem că putem avea o plus valoare legată de strategia Farm to Fork, e vorba de pregătirea planurilor naționale strategice de către guvernele statelor membre. Aici, Comisia Europeană crede că ar fi util să avem un dialog structurat, un parteneriat structurat cu statele membre, uh, și în acest sens, Comisia Europeană intenționează să ofere recomandări statelor membre până la sfârșitul acestui an pentru a face față nu doar acestor obiective, ci și celor nouă obiective specifice din reforma PAC, din politicile PAC. Vor fi acolo anumite elemente din pactul ecologic. Deci aceasta este evaluarea noastră legată de compatibilitatea dintre aceste strategii și PAC, reforma PAC. Și aș vrea să spun încă un lucru. În strategia Farm to Fork, două elemente sunt esențiale pentru noi, dincolo de obiectivele prestate de colega Iuliher. În primul rând, am spus de mai multe ori că e vor, nevoie de o monitorizare concretă a impactului monitorizării acestor strategii asupra uh, securității alimentare și competitivității agricultorilor noastre, dincolo de evaluările de impact pe care le facem noi pentru această legislație specifică. Și încă un element esențial care are de a face cu obiectivele din strategia Farm to Fork. Uh, are de-a face cu faptul că trebuie să acordăm o atenție deosebită faptului că uh, statele membre au o situație diferită. Deci e vorba de modul în care vor fi consiliate în mod specific fiecare uh, stat membru. Mulțumim foarte mult și acum trecem direct uh, la runda coordonatorilor începând din partea PPE cu Herbert Dorfman. Mulțumesc foarte mult! Da, este o gândire strategică și pe termen lung. E corect când uh, trebuie să ne gândim cum anume să devină agricultura mai durabilă și cum să îmbunătățim biodiversitatea. Am citit ambele strategii. M-a minunat însă un lucru, și anume faptul că ideile nu se bazează pe niște descrieri detaliate uh, ale situației actuale, ci doar pe niște învinuiri ale agriculturii. Uh, dar și se spune, există multă agricultură în Europa. Nu, există 27 de state membre, sute de uh, mii de agricultori și situația este foarte, foarte diferită. Sigur, pacul a adus multe succese. Mi-aș fi dorit, uh, de exemplu, să prezentăm și ce am realizat în 30 de ani de programe de mediu, unde sunt cu rezultat și unde sunt fără. Mă gândesc însă că doar făcând această analiză detaliată vom analiza și lacunele, punctele slabe pe care să muncim, pentru că, mai ales în ceea ce privește utilizarea de antibiotice, avem state membre cu niște succese remarcabile în ultimii ani, dar în altele nu s-a mișcat nimic. Așa că este motivul pentru care eu cred că ar trebui să plecăm ca fundament de la o analiză detaliată și să vedem unde putem îmbunătăți lucrurile și la biodiversitate. Și acolo am avut succese. Chiar am, mă gândesc uh, la uh, toate succesele pe care le-am înregistrat și cum anume putem să abordăm problema în momentul în care reapar niște animale pe care zeci de ani de zile nu le-am mai avut. Strategia nu atinge nici acest uh, element. E vorba de animale prădătoare, mă scuzați. Și apoi uh, mi-aș fi dorit foarte mult să îl responsabilizăm tot mai mult și pe consumator, pentru că schimbarea vine în momentul în care se schimbă și comportamentul acestuia. Afirmația superficială că trebuie noi să schimbăm lucrurile, dar în continuare consumatorul să se poată bucura de produse ieftine, mă dezamăgește. Dacă vrem să se îmbunătățească lucrurile, consumatorul trebuie să accepte să plătească un pic mai mult pe produse. Mulțumesc! Mulțumim, Paolo De Castro, SND. Mr. De Castro, could you Domnule De Castro, să abăsa, apăsați butonul Speak. Butonul Speak. De Castro? Paulo? Are you there? Paulo, ne auzi? Probieren wir später nochmal, dann würde ich... Ähm, Încercăm un pic mai târziu. Ulrike Müller. Nu merge, spune domnul Paolo de Castro. Paolo, please. Ba da, Paolo, ai cuvântul. Mm -mm. Dan Ulrike. Totuși nu. Ulrike Müller. Doamna Iulișer, domnule Burcer, mulțumesc pentru prezentări, mulțumesc că vă aflați alături de noi pentru a discuta despre strategia de la fermă la furculiță. Prețuiesc uh, o strategie integrată pentru tot lanțul de producție în domeniul alimentar. Am uh, parcurs în detaliu prezentarea dumneavoastră, dar apar foarte multe întrebări. După cum probabil bine știți, pentru mine contează foarte mult uh, asociațiile familiale din uh, domeniul agriculturii și în această strategie tocmai ei vor fi, vor fi mari perdanți, pentru că dacă discutăm despre tehnică și inovare, atunci toate aceste lucruri costă mult și acești mici uh, fermieri pur și simplu nu au acest venit de investit. Așa că trebuie să facem în așa fel încât să ajungem la o implementare care să fie corectă din punctul de vedere al implementării, să vedem ce obiective uh, stabilim care pot fi atinse și fără a genera victime colaterale în persoana acestor fermieri uh, mici. Un instrument foarte important pe care l-ați numit și dumneavoastră este faptul că pacul ul ar trebui să fie mm, cel care să furnizeze banii, dar mi se pare că aici nu sunt sumele necesare. Dumneavoastră fixați aici niște obiective cu 25% agricultură bio. Mi se pare că mai degrabă trebuie să ne orientăm pe piață, cum să dezvoltăm acolo agricultura bio, pentru că nu ne ajută la absolut nimic să subvenționăm masiv uh, acest domeniu uh, și prețul apoi să scadă. În ceea ce privește pesticidele, sau mijloacele de protecție a plantelor, trebuie să vedem un pic uh, cum putem uh, să obținem niște alimente bune. Sigur că vrem să reducem uh, substanțele cu risc, vrem să reducem utilizarea acestora, dar trebuie să acționăm cu măsură. A limita uh, numărul acestora este o chestiune foarte delicată. După cum vedeți, sunt multe subiecte care rămân deschise. Vreau să știu dacă dumneavoastră ați făcut un studiu de impact în momentul în care ați redactat această strategie. Deci mă interesează să vă fi uitat și la acest aspect, nu doar la chestiuni legislative. Mulțumesc! Haideți să mai încercăm o dată cu Paolo de Castro, dacă merge. Ok. Ni se spune că s-a deconectat pentru a intra din nou pe platformă. Bine,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 Sunt puțin surprins de declarația Comisiei, mai ales a domnului Bușed, respectiv că uh, pacul actual este compatibil cu strategia de la fermă la consumator. Eu văd lucrurile cu totul diferit. Dacă vedem uh, ce discutăm, ce se negociază acum, nu Uh, cred că strategiile de la fermă la consumator și strategia privind uh, biodiversitatea trebuie să fie singurele care uh, trebuie să fie trasă la răspundere. Dumneavoastră spuneți că totul trebuie să fie benevol, dar atând în vedere că 60% din fonduri sunt încă legate de plățile la suprafață, din uh, primul pilon, cum puteți să obțineți obiectivele atât de ambițioase? Uh, ar trebui să avem un supliment și în uh, pilonul 2. Trebuie să ne explicați. Pacul actual, în forma sa actuală, a dus la o pierdere mare a, a biodiversității și nu putem continua la așa. Ori ceea ce negociem acum are acest rezultat. Sigur, avem câteva mici uh, nuanțe, dar în orice caz nu avem o schimbare radicală. Și apoi după aceea spunem că uh, vă dăm uh, fermierilor banii doar dacă fac ceva pentru mediul înconjurător și nu doar pentru că au uh, suprafețe mari cultivate. Dacă nu există disponibilitatea, atunci această reformă uh, Uh, mai ales uh, cu uh, strategia pentru biodiversitate, nu are cum să fie pusă în aplicare, la fel cu, ca și cu strategia de la fermă la consumator. Nu are cum să funcționeze. Deci, încă o dată, lansez un apel Comisiei să introducă aceste strategii acum în negocierile pentru reforma PAC și să nu aștepte pentru că s-ar putea să fie prea târziu. Mulțumesc, domnul Cușmiuc, în numele grupului ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule director, general, doamna director, aș dori să vă mulțumesc pentru aceste prezentări. Obiectivele stabilite sunt într-adevăr foarte ambițioase, ele uh, vizează următorul deceniu, dar totuși există foarte multe țări, foarte mulți agricultori pentru care va fi foarte greu să le atingă. 25% din uh, fermierii ecologici, deci care practică agricultura ecologică, 25% din fermieri practică agricultura biologică. Apoi, de asemenea, uh, reconversia culturilor pentru a uh, duce la o îmbunătățire a peisajelor, reducerea pesticidelor și așa mai departe, sunt obiective ambițioase greu de atins. Antevorbitorii mei au spus ce acest lucru, avem nevoie de un studiu de impact al acestor propuneri. Digi Agri ne spune că se va face un studiu nu doar al propunerii legislative a Comisiei, uh, ci și o evaluare mai vastă, dar eu mă tem că această evaluare se va face prea târziu. Ori am avea nevoie chiar astăzi să știm care ar fi consecințele al acestei strategii pentru agricultori și mai ales pentru agricultura de subzistență. O a doua întrebare. Uh, compensațiile financiare pentru agricultori, pentru că este foarte clar că aceste restricții care sunt uh, propuse vor avea o consecințe negative asupra agricultorilor care vor uh, pierde din venit. Iată și întrebarea mea. Bugetul pentru politica de coeziune și pentru politica de agricultură e suficient de mare pentru a garanta aceste compensații pentru fermieri. Și apoi o întrebare tehnică. S-a propus o reducere de 50% uh, a folosirii pesticidelor. Ori știm că situația variază foarte mult uh, de un stat membru la altul. Există țări care folosesc 9 kg de pesticide la, sau de îngrășăminte la hectar, iar în alte state membre se folosește 1 kg de pesticide la hectar. Dumneavoastră propuneți înjumătățirea lor. Pentru cei care se află doar la un kilogram, vor trebui să treacă la o jumătate de kilogram la hectar. Mulțumim, încercăm acum să conectăm din nou pe domnul De Castro, vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, ă, țin să-i salut pe cei doi ă, directori generali care au venit în fața Comisiei Agri. Eu sper uh, să se bunătățească, să aibă o colaborare instituțională mai bună decât cea pe care o avem noi cu Comisia INVI. Envi. Acum, două observații. Colegii mei deja au uh, subliniat foarte multe lucruri. Trebuie să vă spun că eu în continuare am îngrijorări legate de modul în care vom potrivi ceea ce facem noi acum la PAC și cele 27 de acte legislative necesare pentru a pune în practică obiectivele din strategiile Farm to Fork și cea pentru biodiversitate. Cum combinăm noi toate aceste două elemente? Da, noi vom continua cu reforma PAC, dar după aceea vor veni și aceste acte legislative și cred că ceea ce va fi dificil uh, va fi să le punem împreună deci ce credeți despre acest lucru? Acum, o a doua observație pe care o am față de doamna directoare generală de la DG Sante. Această strategie, Farm to Fork, deci acolo a fost uh, prezentată acea strategie legată de etichetarea nutrițională. Eu cred că e important să armonizăm diferitele propuneri care există în statele membre, însă întotdeauna trebuie să încercăm să le oferim mai multe informații consumatorilor. Asta trebuie să fie obiectivul final să avem o etichetare legată de originea produsului respectiv. Nu știu dacă neapărat acele etichete de tip semafor cu culoni uh, ar funcționa corect, dacă într-adevăr ar oferi toate informațiile, ci mai mult ar condiționa doar uh, consumatorii și ar face să consideră anumite produse bune și altele proaste. Acum, produsele fitosanitare și pesticidele. Aici e esențială inovarea, cercetarea. Și noi credem de asemenea că și combaterea prin modalități genetice a acestor dăunători ar putea fi o soluție. Însă pentru asta e nevoie de fonduri din partea Comisiei Europene. Deci noi ne-am dorit să se concretizeze această posibilitate pentru a înlocui substanțele de origine chimică, pentru a avea deci, o tehnologie mult mai sustenabilă. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumim și noi! Ultimul coordonator, Colegul Flanagan. Sperăm că poartă pantaloni astăzi, spune președintele. Da, mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentare. Am două întrebări uh, pentru directorul de la DG Agri. Comisa va garanta 30% pentru ecoscheme, tot vorbiți despre acestea, dar ele se aflau la 0% în propunerea dumneavoastră. Deci ne veți garanta că 30% vor fi puși deoparte pentru ecoscheme. Și apoi, problemele sociale cu lucrătorii sezonieri sunt recunoscute și cred că ar trebui să fie abordate. Dar nu se vorbește despre drepturile sociale ale fermierilor care uh, lucrează pământurile sensibile din punct de vedere al protecției mediului. Veți face ceva și pentru ei, pentru că constatăm că există o Uh, un dezechilibru în ceea ce privește uh, nivelul de protecție doar prin plată. Felul în care strategia este formulată va face ca aceste persoane practic nu vor putea avea acces la ecoscheme sau uh, la o plată din pilonul 2. Ne puteți spune ceva? Pentru că tot vorbim despre această tranziție justă. Nu este justă, nici echitabilă pentru acești fermieri. Mulțumim. Acum ajungem la prima rundă de răspunsuri. Fiecare vorbitor primește uh, 5 minute. Doamna Iulicher are acum cuvântul. Mulțumesc și mulțumesc pentru observații pe care eu le văd ca uh, pozitive în ce privește făgașul pe care am pornit. Uh, ni s-a pus o întrebare în legătură cu o analiză detaliată a situației actuale. Aș dori să vă asigur că Comisia a analizat toate datele disponibile pentru a înțelege cât mai bine cu putință deocamdată, pe baza datelor pe care le avem la dispoziție, care este situația actuală. Și aș dori să subliniez că se recunoaște în, de asemenea, strategie că agricultura europeană a fost singurul sistem major din lume care deja a redus CES uh, cu 20% din 1990 încoace. Deci, într-adevăr, se recunoaște acest lucru, dar se mai recunoaște și că trebuie să facem mai mult. Sistemele uh, um, de producție a alimentelor, nu doar agricultura, trebuie să-și aducă uh, contribuția la acest obiectiv de neutralitate climatică. Aveți dreptate, dacă ne uităm la mănunte, avem o situație foarte diferită între diversele state membre și chiar între regiuni și fermieri individuali. Știm foarte bine și ați spus și dumneavoastră, domnule Dorfman, v-ați referit la uh, rezistența antimicrobiană. Aici avem uh, date foarte Uh, uh, foarte mm, numeroase pe care le colectăm uh, anual din 2010. Știm care este, care este situația pentru fiecare stat membru și aveți mare dreptate și aceasta este și intenția Comisiei să opteze pentru o abordare diferențiată pe viitor. Așa cum am spus, acestea sunt obiective generale pentru întreaga Uniune Europeană, dar vom ține cont de diversele puncte de plecare în care se află fiecare stat membru în parte, dar trebuie să spunem și că și la nivel de uh, farm, uh, de fermă, la nivel de uh, fermier, situația este foarte diferită. Spuneați că se pune prea puțin accentul pe consumator. Eu cred totuși că există o serie de întrebări care exact asta încearcă să îi ajute pe consumatori să uh, facă alegeri mai durabile E foarte important să încercăm să împuternicim consumatorul, să îi dăm, uh, să-i furnizăm informație uh, importantă în ceea ce, ca să aleagă el singur în ceea ce privește uh, alegeri importante pentru sănătatea sa, dar și pentru durabilitate. E vorba de alegeri importante pe care consumatorii trebuie să le facă. Tot pe partea de consum, cea legată de consumator, m-aș referi și la licitațiile publice, pentru că multe alimente din Europa uh, sunt achiziționate prin achiziții publice și aici marja de manevră este importantă și Comisia propune folosirea acestei marje în mare măsură. Au fost apeluri spunând că nu se poate să se ceară doar tăierea pesticidelor, reducerea lor, lăsând uh, agricultorii și uh, fermierii fără un set de instrumente. Încă o dată, nu este intenția noastră. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a îmbunătăți și uh, pentru a urgenta inovarea în acest domeniu, inovare generală pentru a identifica, de exemplu, soiuri mai rezistente, apoi pentru a identifica pesticide cu un risc mai uh, redus, mai inofensive și această, uh, această luptă este dusă pe mai multe planuri. Deci, nu-i vom lăsa pe fermieri fără instrumente. Unul dintre aceste instrumente, și aici uh, intenționăm să propunem acțiuni juridice, este directiva privind utilizarea durabilă am înțeles că uh, sistemul de integrat uh, de gestionare a dăunătorilor uh, nu este perfect. Da, într-adevăr, va fi nevoie de eforturi din partea fermierilor, dar prin noua propunere pe care intenționăm să o facem chiar la începutul procesului, tocmai asta vizăm, să înlesnim Uh, aplicarea acestui sistem IPM, a gestionării integrate a organismelor dăunătoare. Deci, vă rog, nu țineți cont doar de un aspect. Ca întotdeauna, și subliniez acest lucru, există foarte multe măsuri uh, de însoțire care îi vor ajuta pe fermier să atingă obiectivele și țintele stabilite. Aș mai dori să mai subliniez că din cele patru obiective principale discutate, nu intenționăm să propunem legislație pentru toate patru dintre ele. De pildă, și s-a discutat acest lucru în contextul obiectivului privind folosirea îngrășămintelor. Cred că este foarte important să înțelegem care este obiectivul, care este menirea acestui obiectiv. Încercăm să înjumătățim uh, pierderea nutri- nutrienților. Deci, prin îngrășământul, știm că jumătate din uh, îngrășământul folosit de către fermier se pierde, deci nu ajută nici plantele, nici solul, nici recoltele. Dacă asta se poate evita, atunci nici culturile și nici solul nu vor avea de uh, suferit. Știu că îmi depășesc puțin timpul alocat în ce privește etichetarea nutrițională, armonizarea și ajutarea consumatorilor să înțeleagă mai bine valoarea nutrițională a alimentelor, da. Comisia e hotărâtă să propună o schemă de etichetare obligatorie a alimentelor. Încă nu am luat o decizie definitivă de pildă, e domeniul în care vom continua o evaluare de impact amănunțită pentru a găsea, găsi sistemul cel mai eficient care cu adevărat să îl ajute pe consumator să înțeleagă ce mănânce. Deci uh, să înțeleagă care sunt alimentele cele mai uh, inofensive. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Bucer, aveți cuvântul. Thank you very much, Chair. <clears throat> Let me start by... Mulțumesc! Aș vrea, în primul rând, să răspund domnului Dorfman. Sunt de acord cu evaluarea făcută de dumnealui și anume că nu există așa numita agricultură europeană. Da, bineînțeles că situația e foarte diferită de la un stat la altul. Trebuie să implementăm obiectivele din pactul ecologic, dar și obiectivele specifice pe care le avem noi în politica agricolă comună, care țin cont de specificitățile, de aturile, dar și de slăbiciunile statelor membre. E un element pe care mulți dintre dumneavoastră l-ați, uh, l-ați uh, ridicat în discuție și aș vrea să vă citesc ceva din strategia Farm to Fork. Le se, li se cere statelor membre să stabilească niște valori clare pentru obiective, ținând cont de situația lor specifică și de recomandările menționate mai sus. În documentul de lucru se stabilește foarte clar că valorile naționale eh, țin cont de eforturile făcute de, de-a lungul anilor, de punctul de pornire, de potențialul de îmbunătățire și se recunoaște faptul că e vorba de un efort colectiv, dar se ține cont de situația specifică a fiecărui stat membru. Asta va fi un element central din abordarea noastră uh, pentru implementarea tuturor obiectivelor din politica agricolă comună în contextul acestor planuri strategice naționale. Însă, da, vă dau perfectă dreptate, situația este diferită. Și uneori nu reușim suficient de bine să ne prezentăm și uh, poveștile de succes, ceea ce am reușit să facem. De aceea spuneam că e atât de importantă colectarea de date și raportarea uh, noi cam uh, neglijăm aceste aspecte, le considerăm uh, ca fiind doar o povară administrativă, însă dacă e să luăm în serios aceste politici, ne dăm seama că monitorizarea și raportarea e absolut esențială, mai ales cu privire la obiectivele pe care tocmai le-am indicat. Acum, referitor la ce a spus domnul Paolo de Castro, Strategia Farm to Fork uh, arată clar că este potențialul noilor tehnologii. Și bineînțeles că Așteptăm ca în primăvara anului viitor să se ia primele măsuri în acest sens. Acum, referitor la ce a spus doamna Urlike Müller. Da, e esențial ceea ce ați spus dumneavoastră. Vorba de, e vorba de digitalizare și de noile tehnologii care au un potențial foarte mare să facă față provocărilor pentru ca agricultura să devină mai inteligentă. Însă, Există riscul unei divizări suplimentare a uh, agriculturii. Trebuie să fim atenți. Atunci când implementăm și promovăm astfel de tehnologii, trebuie să ne asigurăm că și exploatațiile mai mici pot profita de, pe urma unor astfel de noi tehnologii. Acum, obiectivele pentru agricultura bio sunt destul de ambițioase, așa cum s-a spus, și e clar că trebuie să ne asigurăm că piețele și cererea, bineînțeles, vor fi la înălțime. Uh, dată fiind situația, eu sunt optimist, deoarece Organizația Consumatorilor Europene a publicat un sondaj um, în statele membre, în 11 state membre, care arată că două treimi din persoanele intervievate au declarat că sunt gata să își modifice comportamentul alimentar pentru ca acesta să fie mai sustenabil și mai ecologic. Acum, referitor la alte elemente menționate. Pe dumneavoastră vă îngrijorează urmările punerii în aplicare acestei strategii asupra securității alimentare și asupra veniturilor agricultorilor. E o chestiune pe care am uh, abordat-o în comunicarea Comisiei Europene și bineînțeles că e nevoie de o monitorizare atentă și stabilă a consecințelor punerii în aplicare acestor obiective. Și asta indicăm noi clar în diferitele comunicări pe care le-am uh, făcut. Dar, bineînțeles, uh, Înțeleg mesajul dumneavoastră și vom fi foarte vigilenți. Nu i-am răspuns încă domnului Hausling. Ultimul comentariu. Noi chiar credem că această propunere este compatibilă cu reforma PAC, deoarece am, am spus-o de la început. Încep cu plățile directe. În ce măsură plățile directe sunt perfecte sau nu? Eu cred că și dumneavoastră acum vă ocupați de asta în activitatea dumneavoastră legislativă în Comisia Agrin, să, să nu uităm că la viitoarele plăți directe acestea vor fi supuse unei condiționalități sporite. Și dacă vă uitați la elementele din această condiționalitate, acolo vedeți că putem soluționa problema produselor fitosanitare, a pesticidelor și ecoschemele. Acestea ne vor ajuta să facem față probleme legate de biodiversitate, de folosirea pesticidelor, a produselor împotriva dăunătorilor, a îngrășămintelor. Da, asta ne va ajuta, deci, să soluționăm aceste probleme pe care le avem legate de biodiversitate și de folosirea produselor fitosanitare. Instrumentarul pe care îl avem noi în această arhitectură ecologică ne va permite să facem față acestor provocări. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum trecem la următorii vorbitori înscriși la cuvânt, Ani Schreier-Piric de la PPE. Te rugăm! Ani Schreier? Mulțumesc, domnule președinte. Agricultura este în mare criză acum și Comisia vine cu obiective foarte mari în ciuda acestor fapte. Ce se întâmplă cu concentratul mineral în, ca și înlocuitor uh, pentru toate substanțele care încurajează CO2, emiterea de CO2? Și ce vom face pentru sănătate? Ce se întâmplă? Ne cerem scuze Trebuie să vă întrerupem. Nu se aude, interpreții nu pot lucra. E adevărat, să știți, se aude foarte, foarte rău și vorbitoarea vorbește mult prea rapid. E prea mare ecoul și interpreții nu pot lucra. Doamnă Schreier-Piric, reduceți volumul calculatorului, căci e cu ecou foarte mare. Să puneți volumul la minim la nivelul 1, ceva de genul. Și acum puteți reinterveni. Vă rugăm, Ani, te rog. Mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Deci, Agricultura noastră este într-o criză enormă și e de-a dreptul uh, o criză de supraviețuire. În ciuda acestor presiuni, Comisia vine cu obiective și mai mari. Ce se întâmplă cu uh, concentratul mineral? Va fi el permis uh, în calitate de îngrășământ pentru că nu emite CO2? Antibioticele sunt uh, Uh, necesare, dar periculoase, ce se întâmplă cu înlocuirea lor, de exemplu cu vaccinarea. Și apoi, în anumite state membre, în ceea ce privește pesticidele, trebuie să fim um, uh, mult mai atenți în uh, măsurile pe care le propunem, ce se întâmplă cu alternativele lipsite de risc. Și apoi, ce se va întâmpla cu fermierii uh, micuți mici, mă scuzați, pentru că, de fapt, este vorba de oferirea unui preț cinstit pentru munca lor. Cum să ne asigurăm că va exista durabilitate la acest nivel, pentru că concurența vine cu marile concerne internaționale. E foarte important ca produsele acestora să fie plătite suficient, pentru că, până la urmă, este foarte important să nu obținem o situație în care va fi o mare nesiguranță în rândul uh, fermierilor mici, Până la urmă, deocamdată, această strategie este problematică și cu foarte multe lacune. Mulțumim. Următoarea vorbitoare, doamna Aguilera, să respectați uh, timpul de vorbire. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Eu aș avea niște întrebări foarte concrete. În strategia Farm to Fork se stabilesc niște procente. Reducerea cantității de pesticide, sporirea producției ecologică, reducerea îngrășămintelor. Aș vrea să o întreb pe reprezentanta de la DG Sante dacă aceste procente sunt niște obiective politice sau se bazează pe ceva tehnic. 30-40%. Sunt doar niște obiective politice din punctul meu de vedere. A doua întrebare acum. Doamna reprezentată de Gesante a spus că nu îi va lăsa de izberiște pe agricultori. Însă știți dumneavoastră cât de greu e de multe ori să obții uh, factorii de producție pesticidele, îngrășămite și așa departe. Cum, veți organi- cum vă veți organiza, cum veți garanta faptul că dacă eliminați un anumit pesticid, ei au totuși o alternativă? Acum, să nu uităm de asemenea la transportul fructelor și legumelor. Deci 85% practic din, din transport din legumele din Europa Centrală vin din altă, din altă regiune. Deci Domnul Havacek, acum de la Riniu. Eu mă bucur că din partea comisiei au venit cei doi reprezentați astăzi. N-a fost uh, așa și data trecută, ceea ce e binevenit acum. Acum, deși a avut anumite ezitări, comisia și-a luat angajamentul să facă o evaluare de impact și consultări. Și asta e problema. Consultările pe timp de vară s-ar putea de fapt să ducă la o contribuție care nu va putea fi utilă. Dar, încă un lucru, ne lipsesc cifrele. Pe ce vă bazați când stabiliți aceste obiective? Mă gândesc aici la transparență. Sau mă gândesc la situația specifică a statelor membre care trebuie luată în considerare. Vă mulțumesc pentru ce ați spus, însă ar trebui să fim atenți Uh, la punctul de plecare al fiecărui stat membru în cadrul acestui demers. Acum, câteva elemente pe scurt care cred eu că ar trebui să se regăsească și nu se regăsesc pentru a atinge obiectivele mai rapid. Ați menționat producția și consumul local. Asta are de-a face cu etichetarea originii sau cu limitarea distanței de import. Uh, Însă, bineînțeles, când ridicăm asta în discuție, apar conflicte cu piața internă. Deci ați avut discuții cu statele membre pe acest subiect? Eu cred că aici am putea fi mult mai ambițioși. Acum, agricultura bio. Ne-am putea asigura că vom ajunge la 35% din suprafață pentru agricultura comună, dar totuși uh, nu vom avea suficiente produse pe piață. Domnul Peter Iara are cuvântul acum de la PP. Eh, eh. Mulțumesc foarte mult! Și eu sunt de acord cu colegii care spun că avem uh, prea puțin accent uh, pus pe rezultatul final agricultorii sunt încărcați cu regulamente, cu orientări de implementare, se spune că clar, foarte clar înspre ce se vrea să se meargă, dar până la urmă întrebarea este ce facem cu consumatorul? Pentru că el vrea în continuare să cumpere ieftin ca să poată arunca jumătate. Asta e prima mea întrebare. Cum vreți să corectați asta? Cum vreți să remediați asta? Sau ce stimulente ați prevăzut în așa fel încât să uh, îl putem convinge și pe consumator. Apoi, ce se întâmplă cu practicile comerciale neloiale? Mie îmi lipsește acest element. Oare mi-a scăpat mie? El se regăsește pe undeva? Și cum să consolidăm poziția fermierului în lanțul alimentar? Aveți idei mai concrete? Pentru că de 30 de ani lucrăm pe asta, dar din păcate cu puțin succes. Și ultima mea întrebare în ceea ce privește implementarea acestei strategii de la fermă la furculiță, avem mai mulți bani pentru asta sau trebuie să încadrăm totul în strategia bugetară? Mulțumesc. Colegul sau colega Carvalieș urmează. Doamna Carvalieș, vă mulțumesc foarte mult. Sper că mă puteți uh, auzi. Eu salut uh, abordarea cuprinzătoare din strategia Farm to Fork și integrarea diferitelor elemente din lanțul alimentar. E foarte important să fim ambițioși în legătură cu drumul pe care trebuie să o luăm pentru a ajunge la niște moduri de producție mai sustenabile și pentru a respecta mediul înconjurător. Însă, în același timp, trebuie să ne asigurăm că această tranziție se face împreună cu agricultorii, să avem uh, Uh, și o perspectivă sustenabilă din punctul lor de vedere, deci punct de vedere economic. Acum, întrebarea mea nu se referă la obiective, deși cred că acestea ar trebui să se bazeze pe mm, dovezi științifice, pe ceva tehnic și clar. Întrebarea mea se referă la, ide- la mm, identificarea uh, obstacolelor în calea acestor obiective. Dacă nu identificăm obiectivele, nu putem avea niște măsuri și niște soluții. Uh, deci vă întreb, ați identificat clar care sunt blocajele actuale și ce măsuri intenționați uh, luați pentru a-i ajuta pe agricultori să facă progrese pentru a reduce acele substanțe, pesticide și îngrășăminte. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnule Breton. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Obiectivul nostru comun ar trebui să fie să uh, împăcăm dinamismul economic agriculturii cu sustenabilitatea de mediu. Însă, din păcate, cred că programele strategice, biodiversitate și farm to fork uh, pun prea mult accentul pe sustenabilitatea de mediu în detrimentul uh, dinamismului nostru economic. Este un element foarte grăitor aici. Obiectivul incredibil de a reduce cu 10% terenurile cultivabile. Asta nu merge deloc uh, în ideea unui dinamism economic și principalele sindicate franceze din agricultură au denunțat asta. Coordonarea Rurală sau un alt sindicat a um, denunțat acest lucru. Încă un lucru. Mă miră că acum, uh, pe timp de criză, când agricultura are de suferit de mult, noi afișăm niște obiective care sunt clar prea ambițioase. Să fim neutri din punct de vedere al climei în 2050 să reducem, să creștem procentul de agricultură biologică cu 25%, să reducem cu 50% produsele fitosanitare. Nu, domnilor, circumstanțele nu se pretează la așa ceva. Uh, și să nu uităm că, pe de altă parte, UE negociază în continuare tratate de liber schimb care scutesc uh, partenerii noștri de constrângerile la care sunt supuși agricultorii noștri, cu Canada, cu Mercosur, cu Australia, cu Noua Zeelandă, tratate de liber schimb și uh, să nu uităm că e o sursă de îngrijorare ceea ce se întâmplă. De altfel, Parlamentul din țările de jos a respins acordul cu Mercosurul. Ar fi fost bine să fie aici și domnul Phil Hogan, însă dumneavoastră refuză de fiecare dată să vină să ne dea explicații, ceea ce e chiar scandalos. Domnule Le Breton, vă rugăm să, continu- să încheiați. Da, conchid spunând că, am vor că s-a vorbit într-adevăr despre compatibilitatea între noua PAC și aceste strategii. Eu nu cred că există această compatibilitate. Avem de-a face aici cu un raport de forțe. Comisia Europeană încearcă să instrumentalizeze strategiile Farm to Fork și cea pentru biodiversitate pentru a încerca uh, să modifice orientarea excelentă din noua PAC uh, care se făcea prin intermediul planurilor strategice. Vă mulțumim. Acum vă spun de asemenea că aveți doar un minut la dispoziție. Acum are cuvântul doamna Metz. Yes, good. Mulțumesc. Everybody. My question... Bună ziua tuturor! Întrebările mele se referă la legătura dintre Farm to Fork cu um, obiective și PAC. Am înțeles că veți face recomandări statelor membre pentru planurile lor naționale strategice, în așa fel încât să existe o aliniere cu obiectivele ambițioase din Farm to Fork și strategia pentru biodiversitate. Mă întreb însă care va fi punctul de pornire pentru recomandările dumneavoastră? Vă veți baza pe analizele făcute de statele membre? Dacă da, cum veți putea verifica acuratețea acestor analize? Și apoi, după ce se fac recomandările, ele vor avea caracter obligatoriu? Adică digiurile dumneavoastră vor avea posibilitatea de a refuza niște planuri strategice da, în momentul în care recomandările n-au fost urmate? Vă dați seama și vedeți, sunt multe întrebări, foarte multe incertitudini, așa că întrebarea mea principală este, n-ar fi mai bine și mai clar din punct de vedere juridic, până și pentru dumneavoastră, pentru ca Farm to Fork și obiectivele de biodiversitate să fie cuprinse în textul uh, regulamentului PAC cu privire la planificarea strategică. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează de la PP Ansander. Oui, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, celor doi directori generali pentru prezență în această dimineață. Toți cetățenii trebuie să aibă acces la alimente de calitate și mai ales la prețuri abordabile. Și, în acest sens, avem nevoie de o agricultură puternică, sănătoasă și competitivă. Uniunea Europeană deja în prezent are emisiile de uh, CES uh, cele mai mici pe uh, kilogramul de proteină animală produsă în lume, în lume, ceea ce înseamnă că producem în Europa carne mult mai durabil din punct de vedere al protecției mediului. Știm de asemenea că consumul mondial de carne crește și va crește și în viitor, mai ales în țările în curs de dezvoltare. În prezent, tot mai mulți pledează pentru o reducere drastică a producției de carne în Uniunea Europeană. Nu considerați că e o probabilitate mare ca această carne să fie înlocuită de importuri de carne din locuri în care em, emisiile vor, ar fi mai uh, ridicate. Mă gândesc la țările care fac parte din acordul Mercosul. Mulțumesc. Doamna Aguilar acum. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să insist asupra anumitor chestiuni. Și cred că ar fi important să se aibă în vedere aceste chestiuni uh, la Comisia Europeană înainte să se dezvolte această strategie. Da, se spune că se dorește să crească veniturile și productivitatea din agricultură. Eu vă întreb, ce mecanisme concrete a prevăzut Comisia Europeană pentru a se asigura că agricultura europeană va fi rentabilă, fără să crească costurile și povara administrativă. În al doilea rând, nu veniți cu elemente concrete. Cum veți uh, include în acordurile comerciale cu țări terțe standardele de durabilitate europeană? Și cum veți face? Deci stabiliți niște obiective concrete pentru reducerea de pesticide și îngrășăminte, fără nicio bază științifică și fără să garantați o alternativă pentru producători. De ce aveți aceste standarde duble? Uh, trei la rând. Da, mizați pe agricultura biologică, însă uitați de alte modele durabile, cum ar fi producția integrată. De ce această marginalizare? Și în ultimul rând, risipa de alimente. La nivel de exploatații se risipesc foarte multe alimente. Nu atunci, atunci, de exemplu, când nu sunt respectate standarde legate de calibru. La citrice, de pildă, risipa ajunge la 20% din recoltă din cauza acestor uh, măsuri, acestui calibru care trebuie respectat. Deci ce măsuri vei face în acest sens? Veți lua în acest sens. Mulțumesc. Thank you, Chairman. First... Domnul Christensen, mulțumesc, domnule președinte. Salut, strategia Farm to Fork este una importantă, cu numeroase propuneri bune și importante. Strategia fixează niște obiective foarte ambițioase pentru reducerea pesticidelor, fertilizatorilor și antibioticilor deja în anul 2030. Și sunt, da, multe întrebări cărora trebuie să le găsim un răspuns cu privire la aceste obiective. În primul rând, care va fi termenul de referință pentru atingerea obiectivelor? Cum anume se va face împărțirea uh, obiectivelor de reducere între statele membre? Și se va ține, cum se va ține cont de chestiunea fondurilor? Uh, un aspect foarte important pentru multe state membre. Nu în ultimul rând, este uh, un obiectiv și pentru agricultura bio. Înțeleg, dar totul trebuie să se bazeze și pe ceea ce se întâmplă pe piață. Aștept cu nerăbdare o discuție cu Comisia pe toate aceste întrebări. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Avram, de la SND. Thank you. Uh, when talking about the future of the... Discutând despre viitorul agriculturii europene, să nu uităm un lucru. Agricultura oferă hrană unui uh, număr de jumătate de miliard de cetățeni. Și aici vine Green Deal-ul și strategia Farm to Fork. Ele vin cu presiuni importante pe sectorul agricol. Vin cu niște condiționalități de neimaginat și costuri uh, sporite, nu doar pentru fermieri, ci și pentru jumătate de miliard de consumatori europeni. Așa că vreau să știu cum se va asigura Comisia de faptul că această sporire a costurilor pentru producătorii europeni nu va fi una extraordinară. Unii spun că va fi 400% după reducerea de 50% a pesticidelor și fertilizatorilor. Deci această sporire. Cum va face posibil faptul că cetățenii își vor uh, permite hrană de calitate? Că nu va spori sărăcia și că nu va fragmenta consumatorii europeni între consumatori uh, de rang 1 și de rang 2. Cum putem să ne asigurăm sau cum poate să se asigure Comisia că Farm to Fork nu va declanșa un val fără precedent de concurență neloială, pentru că producătorii europeni vor trebui să respecte niște standarde mai stricte, în timp ce terțele state nu. Și în al treilea rând, cum spuneau colegii mei, fermierii trebuie să înceapă să utilizează fertilizatori și pesticide sigure în curând, dar pesticidele sigure și fertilizatorii n-au fost încă creați. Va dura foarte mult timp să fie ei creați, să fie testați. Așa că întrebarea este cum îi sfătuiți pe fermieri să avanseze în aceste condiții ca să obțină obiectivele. Mulțumim. Domnul Lutken de la PP. Zidon. Mulțumesc, domnule președinte. Numele Uh, acestei strategii este folosit în Valonia, regiunea mea, de 20 de ani încoace. Am putea însă să vorbim și despre o strategie de la pământ pe masă. Aceast, acest pământ care este foarte important pentru fiecare agricultor. A fost în trecut și este și acum, și în Europa și în lume pământul este tot mai scump astăzi. Uh, prețurile la pământ au crescut foarte mult în multe uh, regiuni din Europa. E foarte greu pentru tinerii agricultori să aibă acces la proprietate, deci să cumpere pământ pe care să-l cultive asistăm la o concurență tot mai mare din partea puterilor străine, mai ales uh, China în domeniul vitivinicol, dar și în domeniul uh, agricol. Uh, China achiziționează tot mai multe terenuri în Europa, în mai multe țări și această strategie de la fermă la consumator trebuie să se facă doar printr-un accent pus pe protecția terenurilor, permițând fermierilor să aibă acces la pământ. Mă gândesc mai ales la tinerii agricultorii. Trebuie să vedem cum putem apăra această strategie uh, și trebuie să-i ajutăm pe fermieri din acest punct de vedere. Aș dori să știu care sunt uh, instrumentele prevăzute pentru a proteja agricultorii și uh, să aibă acces la proprietate și că alte puteri străine să nu cumpere pământul nostru. Mulțumesc! Mulțumim! Următorul vorbitor, doamna Hazekamp, în numere GUE. Well, thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru prezentări. Mai bine de șapte miliarde de animale sunt uh, crescute și sacrificate anual în Uniunea Europeană. Farm to Fork lipse, nu are obiective concrete pentru a reduce această industrie uh, care s-a dezvoltat exacerbat și are uh, urmări asupra lumii întregi, asupra mediului, asupra biodiversității. Factory farming, deci exploatațiile masive Uh, sunt uh, niște focare de infecție la adică, pentru că acolo circulă tot felul de microbi și virusuri. Să nu uităm că nu se abordează deloc acest subiect. E vorba și de finanțarea europeană pentru uh, promovarea cărnii. În țările de jos a apărut un articol care a arătat că s-a făcut lobby pentru a schimba textul tocmai cu privire la acest domeniu să mă iluminați puțin cu privire la programul nedurabil de promovare a cărnii și a consumului de carne în Europa. Și apoi mă interesează și transportul de animale, bunăstarea animalelor. De ce să mai așteptăm trei ani și jumătate? Animalele așteaptă de zeci de ani o soluție din partea noastră, așa că nu ezitați, uh, puneți capăt suferinței animalelor din ferme, uh, din uh, cuști și din transporturile supraaglomerate. Mulțumesc! Doamna McGuinness dacă e. <laughs> A sosit. Guinness. Stimată colegă McGuinness, vă dau cuvântul. Dragi colegi, ce intrare dramatică mi-am făcut. Îmi cer scuze, dar am avut o urgență de rezolvat. Sunt multe întrebări pe care aș fi vrut să le pun, au fost deja adresate. Aș vrea să mă, construie, să mă uh, concentrez pe reacția fermierilor. Mulți întrezăresc lucruri bune aici, dar apoi și nenumărate dezavantaje, fără nicio garanție că vor vedea vreo îmbunătățire a situației venitului lor. De asemenea, sunt îngrijorați și de oportunitățile pe care le va prezenta strategia Farm to Fork importurilor din terțe state. Ni s-a spus în repetate rânduri în această comisie că nu avem cum să uh, oprim uh, utilizarea de pesticide interzise în terțele state, dar că trebuie să aștept, acceptăm importul produsului care rezultă astfel. Deci niciodată n-am primit un răspuns tranșant din partea comisiei. Mă bucură foarte tare că e cineva aici și de la Envi și de la Agri. Uh, aș vrea să fie cineva și de la concurență deci și relații comerciale, pentru că de aceea avem o lipsă de coerență la nivel politic. Ar trebui să fie cele patru brațe reprezentate aici. Mulțumim, doamna Noișel de la SND este următoarea. Mulțumesc foarte mult că îmi dați cuvântul. Am patru întrebări concrete și o să le transmit și în scris ca să primesc răspunsuri în scris. Ce ă, părere are Digi Agri despre ambițioasele obiective Farm to Fork? Cum le pune în legătură cu pozițiile Agri votate în aprilie trecut. M-ar interesa dacă există niște calcule la comisie. Cât la sută din PAC, în baza poziției din aprilie, revin uh, uh, climei. Deci, uh, mă interesează foarte tare marja procentuală. A treia întrebare. În strategia Farm to Fork, Comisia a spus că trebuie să existe și un buget minim la ecoscheme, dar n-a venit cu cifre clare. Există o marjă procentuală și aici și în ceea ce privește negocierile din Parlament, mă tem foarte tare de un lucru că modelul acesta este mereu extins. Așa că vă rog să-mi explicați cât de important este să avem o abordare bazată pe rezultate în PAC, tocmai ca să putem uh, obține niște obiective tangibile în Farm to Fork. Mulțumesc pentru răspuns. După cum spuneam, sunt gata să depun uh, întrebările mele și în scris pentru a primi un răspuns în scris. Urmează acum doamna Donato. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, stimați director general, așa cum au spus mai mulți colegi, uh, viabilitatea economică a acțiunilor prevăzute în Farm to Fork și în strategia pentru biodiversitate nu se bazează pe nicio evaluare de impact. Obiectivele acestea care sunt impuse agricultorilor nu țin deloc cont de efectele asupra productivității și competitivitățile exploatațiilor uh, agricole europene. Primele estimări independente sunt negative în acest sens dincolo de reducerea resurselor față de actuala programare, ne dăm seama că nu doar la cifre are loc o reducere, ci și la accesibilitatea financiar, eh, finanțării. Da, avem pilonul 2, se introduc noi condiționalități obligatorii, avem ecoschema, costul economic va spori foarte mult, povara birocratică va crește foarte mult. Prin urmare, fondurile, mare parte, nu vor ajunge la, nu vor fi suficiente. Și vede, vedem de asemenea că se stigmatizează consumul de carne și practic sectorul crescătorilor de animale este astfel stigmatizat. Ce? Ați ajuns să spuneți că nu mai trebuie deloc să consumăm carne? Nu vrem o alimentație echilibrată? Toate aceste componente sunt esențiale, așa cum e și zahărul și sarea. Valorificarea culturii gastronomice, a patrimoniului nostru, acestea sunt importante pentru bunăstarea socioeconomică a cetățenilor noștri și, în ultimul rând, referitor la bunăstarea animalelor, ce atitudine va avea Comisia Europeană față de sacrificarea coșer și halal a animalelor. Mulțumesc! Vă mulțumim. Domnul, Bito, din partea verzilor. Could you, uh, Coleg, uh... could you please push the... Vă rugăm doar să apăsați pe butonul Speak. O să apăs eu din sală, spune cineva din secretariat. speak button, Mr. Bito. Domnule Bito, puteți apăsa dumneavoastră butonul Speak. Yeah. Yeah. Bonjour à tous, merci Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. Ne-ați explicat că reforma PAC ne-ar permite să atingem obiectivele din pactul ecologic. Pe mine nu m-ați convins. Reforma prezentată de către Phil Hogan, uh, precedentul uh, comisar pentru agricultură, nu uh, pune sub semnul întrebării acordarea de ajutoare directe în funcție de suprafețe ar fi bine cu acest pact ecologic să revizuim acest calcul, pentru că s-au uh, dovedit, uh, s-a dovedit impactul său negativ. Mă gândesc, de exemplu, la raportul uh, Curții de Conturi europene avem nevoie de o tranziție și în domeniul agriculturii. Pentru Comisia, reușita acestei strategii trece prin uh, aplicarea a 12 directive europene, inclusiv directiva privind nitrații. Acest, uh, uh, acest text legislativ nu a rezolvat problema crescătorilor industriale de porci din Bretania. Deci, care sunt măsurile pe care Comisia le va lua pentru ca statele membre să pună în aplicare directivele, să respecte toate legile vocate de Parlament. Care vor fi măsurile pentru a se asigura că aceste directive de care depinde succesul pactului ecologic sunt cu adevărat transpuse? Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Uh, domnul Tolere, în numele grupului Renew. Doamna Tolere. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumim, uh, doamnă director și domnule director general. Această strategie de la fermă la consumator sosește într-un moment în care Știm că agricultorii noștri trebuie să facă față unor provocări, printre care schimbările climatice, ceea ce aduce și noi boli. Uh, am constatat asta. Deci, prima mea întrebare este dacă înjumătățirea pesticidelor vizează toate pesticidele, pentru că știm că există pesticide de sinteză folosite în agricultura ecologică, există pesticide naturale și așa mai departe. Deci, care sunt pesticidele vizate de această reducere cu 50%? Ce intenționează Comisia să propună pentru ca cercetarea Uh, împotriva dăunătorilor uh, să fie încurajată și am văzut cu criza uh, COVID că avem nevoie de să putem interzice sau autoriza o moleculă și să nu așteptăm autorizarea unei liste de 10 cu problemele inerente. În ce privește îngrășămintele, oare nu ar trebui să facem diferența la fel între îngrășămintele naturale și cele de sinteză? în ce privește obiectivul de a scoate din circulație 10% din terenurile agricole, va face Comisia un studiu de impact uh, în ce privește consecința asupra uh, suveranității alimentare europene. Am văzut uh, cu ocazia crizei COVID că totuși agricultura europeană ne permite să și mâncăm. Aș dori să știu dacă aceaste, aceste 10% vizează toate uh, culturile, uh, deci uh, livezile, pădurile și vițele de vie care sunt puțuri de carbon. În concluzie, trebuie să protejăm agricultura europeană de importuri și să venim cu o soluție pentru o agricultură mai locală. Un proiect local, teritorial, european. Ultima întrebare. Președintele o întrerupe pe doamna Tolere. Mulțumim, domnule președinte. Mulțumesc. Grazie, președinte. Mulțumesc. Domnule președinte, spune domnul Demeo, voi reveni încă o dată asupra obiectivului de strategie 25% pentru producția bio. Poate că ar fi trebuit să existe o abordare diferențiată. În Italia, deja s-a ajuns la un procent uh, important, de 15% de pildă. În alte state membre s-a redus foarte mult uh, utilizarea de produse fitosanitare. Și dacă reducerea, da, dar da, trebuie să ținem cont că atunci când reduce produsele fitosanitare, uh, scade productivitatea, să nu uităm care va fi impactul economic Trebuie să asigurăm aprovizionarea consumatorilor europeni până la urmă și să nu fim constrânși să recurgem la importurile din țările terțe. Să nu uităm că și în următoarele luni se va accentua criza și va fi redusă și capacitatea de consum, vor fi reduse veniturile consumatorilor. Deci trebuie să există o compensare pe undeva. De a crea, cred că e important să revenim la etichetare. Aici trebuie să avem o etichetare armonizată pe bază științifică și considerăm că ar trebui să evităm orice confuzie uh, pentru consumatori în acest uh, domeniu. Acum, sectorul zootehnic, consumul de carne. Mi se pare că acolo totul este prezentat într-o lumină mult prea negativă. Vă mulțumesc. Doamna, domnul Covace are cuvântul acum. Danke, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Consider că strategia Farm to Fork este foarte ambițioasă și comprehensivă. Este un instrument bun pentru economie circulară și durabilă, oferind uh, alimente sigure și bogate în uh, nutrienți. Dar trebuie să fim foarte vigilenți, pentru că vor fi produse din terțele state care vor uh, fi comercializate. De asemenea, acordurile de liber schimb trebuie să fie aliniate cu măsurile uh, de mediu, cu măsurile sociale și standardele de bunăstare animalelor. Apoi, Comisia trebuie să vegheze la respectarea acestor elemente. Ce face, deci, Comisia pentru a se asigura că există o implementare a standardelor sus numite? Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Am o rugăminte acum. Mă adresez din nou uh, celor doi reprezentanți ai DG-urilor uh, din partea comisiei. Mă gândesc că nu o să poată răspunde la absolut toate întrebările, dar au ca timp de reacție 4-5 minute și apoi vor putea reveni în scris. Doamna Iulișer. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această sesiune foarte bogată de întrebări. Multe întrebări au vizat obiectivele care este punctul nostru de plecare pe baza datelor disponibile și vă pot spune că avem date. Am aici uh, o broșură cu privire la datele anuale privind vânzările de produse antimicrobiene. Deci ne bazăm pe date când stabilim datele. Știm uh, foarte clar uh, unde stăm. În anumite domenii însă va fi nevoie să colectăm mai multe date avem informații foarte detaliate și vă pot spune că uh, știm uh, că statele membre nu pornesc toate de la același nivel, recunoaștem eforturile depuse de unele state membre, unele au făcut eforturi mai uh, intense decât altele și pe viitor ne vom asigura că îi vom, vom viza statele membre care nu au făcut eforturile posibile necesare. În întrebări s-a spus că strategia Uh, e o povară pe umerii uh, agricultorilor, mai ales din punct de vedere financiar. Cred că trebuie să ne gândim foarte clar la uh, atunci când facem acest reproș. Am vorbit despre obiectivul privind nutrienții. Dacă obiectivul e bine implementat, atunci fermierii vor economisi bani, nu vor uh, avea o pierdere de productivitate, pentru că e vorba de o parte din nutrienți care se pierd fără niciun fel pozitiv uh, asupra recolterilor. recolterilor. În ce privește antimicrobienele, multe state membre, mulți fermieri deja au depus eforturi imense, fără niciun fel de sprijin financiar, și se află în stadiul în care se află. Încă o dată, e vorba de reducerea microbienelor periculoase, uh, care sunt foarte costisitoare pentru uh, fermieri și care nu aduc niciun fel de profit. Am convenit, uh, legislația în urmă cu 2 ani va intra în, vigoare în 2022 și astfel va reduce folosirea imprudentă a antimicrobienelor și astfel se va atinge acest obiectiv, obiectiv de a reduce substanțele antimicrobiene. În ce privește pesticidele, e vorba de o combinație de utilizare și risc a pesticidelor. Nu vorbim neapărat de volum, ar fi o abordare greșită. Știm că unele pesticide fitosanitare biologice cu risc redus sunt necesare în cantitate mare pentru a-și uh, face efectul. Dar problema o reprezintă riscul. Nu vizăm decât pesticidele care au un profil periculos foarte ridicat, uh, sunt uh, mutagene, cancerigene și așa mai departe. Pe acestea le vizăm și vrem să le reducem. Și prin această strategie ne angajăm să facem tot ce putem pentru a prioritiza dezvoltarea și introducerea pe piață a pesticidelor cu risc redus. E vorba de pesticide chimice, nu pesticide ecologice. E nevoie de un efort uh, comun, inclusiv din partea statelor membre, pentru că ele fac parte din acest proces de punere pe piața a pesticidelor. Vă pot spune că în prezent asistăm la noi uh, evoluții în industrie 50% din pesticidele care cer uh, fac cerere de autorizare, sunt deja pesticide ecologice cu risc redus sau ambele. Deci, iată, industria a înțeles care este mesajul nostru și va pune la dispoziția fermierilor aceste pesticide. Deci, în concluzie, trebuie să fim atenți, să nu avem această atitudine negativă, a priori spunând că doar împovărăm fermierii și că subminăm uh, viabilitatea lor economică. În anumite domenii e exact pe invers. S-a spus că se pune prea puțin accentul pe consumator. Revin. Există foarte multe acțiuni care tocmai asta încearcă să îl însoțească și să-l consilieze pe consumator pentru ca el să opteze pentru alimente mai durabile. În Europa, mai bine de 50% uh, din cetățeni suferă de obezitate, o probleme de obezitate. Există persoane care nu mănâncă bine, ori mănâncă prea puțin sau prea multă hrană uh, de uh, grasă, de exemplu. Știți că există o propunere legată de o taxă, uh, deci uh, de fiscalitate, măsuri fiscale, pentru a-i ajuta pe consumator să opteze pentru hrană uh, mai sănătoasă, de calitate și durabilă. Practicile comerciale neloiale, care sunt menționate explicit, Comisia se va axa foarte mult pe o punere în aplicare a legislației existente. Tot ce e legat de nitrați, de practicile comerciale uh, neloiale, dar și alte aspecte. Președintele o întrerupe pe vorbitoare, vă rog foarte mult să ajungeți la concluzie. Deci avem nevoie de o transpunere corectă pentru a ne atinge obiectivele. Și o ultimă observație cu privire la importuri. Nu e corect, noi e cinstit, dar v-aș ruga să studiați măsurile pe care Comisia le introduce în această strategie în mod explicit și vă veți da seama că Comisia va studia domeniile în care sunt probleme de mediu uh, legate de pesticide din Europa pe care să le introducem în politica de importuri pentru a reduce importurile de mărfuri produse nerespectând aceste norme de mediu. Mă gândesc, de exemplu, la polinizator și așa mai departe. Mă opresc aici. Uh, vă rog să, trimi, să citiți acest capitol care există în strategie, este puternic și vă rog să-l citiți cu atenție. Mulțumesc, domnul Bucer. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, membrilor Comisiei Agri pentru aceste întrebări care dovedesc angajamentul dumneavoastră pentru o agricultură europeană puternică, dar și uh, preocupările dumneavoastră pentru soarta agricultorilor, dar dovedesc și angajamentul dumneavoastră în ce privește protecția mediului și a climei. Dacă conjugăm toate aceste aspecte Mulți dintre dumneavoastră v-ați referit în observațiile dumneavoastră la soarta fermierilor. Primim foarte multe notificări din partea statelor membre în ceea ce privește uh, seceta. Și întrebarea cheie cu care sau, mm, suntem cu toții de acord este că riscul cel mai mare pentru agricultură reprezintă schimbările climatice și pierderea biodiversității. Toată lumea pare să fie de acord cu acest uh, aspect. E un aspect de asemenea cheie și pentru fermieri. În al doilea rând, nu putem ignora că, tocmai datorită acestor uh, evoluții, se schimbă și uh, comportamentul consumatorilor. Și va trebui ca și fermierii să se adapteze în consecință. Deci, iată, sunt provocări cărora va trebui să le facem față, uh, dar de aceea trebuie să găsim un echilibru în ceea ce privește tot ce face măsurile pentru protecția mediului, a biodiversității, combaterea schimbărilor climatice pe de o parte și pe de altă parte veniturile fermierilor, care sunt foarte importanți în uh, uh, securitatea alimentară din Europa. E cea mai mare provocare și practic toate observațiile făcute astăzi în dezbatere variază Uh, în jurul acestor subiecte. Unii dintre eurodeputați au referit la faptul că e nevoie de un model alimentar european și în această strategie de la fermă la consumator, am insistat să uh, perfectăm uh, planurile de urgență pentru a garanta securitatea aprovizionării cu alimente. E o parte din strategia aceasta. Domnul Iar s-a referit la două aspecte practicile comerciale neloiale și mijloacele suplimentare. Toate aceste chestiuni sunt abordate în strategia noastră, unde spunem în mod explicit că trebuie să menținem neapărat elementele care combat aceste practici comerciale neloiale. Și dacă aveți sugestii pentru a ne asigura. Avem 100 de zile pentru a, până a definitiva strategia. S-a pus întrebarea dacă va exista finanțare suplimentară pentru fermieri pentru a face față provocărilor care uh, provin, uh, decurg din aceste două strategii. Avem nevoie de o abordare holistă, generală. În primul rând, avem fonduri disponibile pentru modernizarea industriilor inclusiv a industriei uh, din sectorul agroalimentar, dar și pentru susținerea uh, zonelor rurale, pentru noi fermieri, cei din noua generație, pentru digitalizare și așa mai departe. Finanțările vor fi uh, disponibile, deci, și în, zonul, în zona rurală, în spațiul rural și pentru industria agroalimentară. Dar în ceea ce privește PAC și fermierii, majorarea propusă de către Comisia Europeană ne va ajuta să facem față acestor provocări. Unii eurodeputați au pus sub semnul întrebării uh, analizele statelor membre. Noi pornim de la un punct de plecare foarte clar pornim de la ideea unui parteneriat, a unui dialog cu statele membre și încercăm să ne asigurăm că dacă vor face, când vor face aceste analize, se vor baza pe date și vor apela și la Comisia Europeană. Serviciile noastre îi vor ajuta. Deci, uh, Centrul de Cercetare Comună va oferi oportunități pentru a uh, analiza aceste analize care vor sta la baza planurilor strategice. În ce privește creșterea animalelor, deputații s-au exprimat foarte uh, nuanțat și diferit. E adevărat în acest domeniu că avem dovezi că Uh, creșterea animalelor are un uh, impact asupra uh, biodiversității, asupra sequestrării carbonului în pășuni, de exemplu, dar există și dovezi științifice că și dacă alimentația este echilibrată, totul are un efect asupra biodiversității. Totul este o chestiune de echilibru. Și Comisia Europeană, dacă v-ați uitat la schemele cuplate, durabilitatea lor va fi esențială. În ce privește țările terțe, uh, doamna Urich a făcut o observație. Vă mulțumesc uh, pentru oportunitatea de a avea această dezbatere. E doar punctul de plecare și suntem uh, la dispoziția dumneavoastră pentru a continua aceste dezbateri. Mulțumim foarte mult, domnule Bucer, doamna Iuliher, pentru prezența dumneavoastră. Cu siguranță nu va fi ultima dezbatere pe marginea acestei uh, strategii de la fermă la consumator, la comisia noastră. După ce ne vom fi pus de acord cu Envi, vom continua dezbaterea la comisia noastră, dar în orice caz, uh, mulțumesc uh, interpreților, spune președintele, pentru cele 5 minute suplimentare acordate, dar aș dori să folosesc ocazia pentru a menționa două aspecte în atenția domnului Puciat în engleză, însă, astfel încât interpreții să poată pleca, deci mai am nevoie doar de 5 minute. Trec acum în limba engleză. Also like to take the opportunity to shortly discuss with you the issue of transitional um, regulation. Aș dori să mă refer la regulamentul de tranziție. Din păcate,